Uh, de fapt, nu este sarcina mea să mă asum președinția ședinței, um, dar pentru că avem în vizită o echipă de la televiziunea spaniolă, în absența vicepreședintelui uh, programat să conducă ședința, uh, vicepreședintelui care este în, în reținut undeva, voi prelua în mod spontan președinția pentru a nu întârzia mai mult începerea eh, dezbaterii urmând ca mai târziu domnul Otmar Cara să eh, prea eh, conducea ședinței. Este un coleg care dorește o intervenție pe punct de procedură? Vă rog, aveți cuvântul. Domnule președinte, vă mulțumesc și vă felicit pentru apariția la televiziune. Vreau numai să mă înscriu la procedura intervențiilor spontane, nimic altceva. Președintele, da, vă trecem pe lista vorbitorilor și atunci trecem la dezbatere.